să-mi pun cartea de vot în mașină destul de repede, deci am votat pentru. Mulțumesc. Am notat. Am uh, primit din partea Consiliului uh, poziția sa în prima lectură. Da, doamna Eck, nu merge mașina de vot? nu nimic. Mulțumesc. Altcineva? Așadar, împreună cu uh, declarațiile sale cu privire la motivele și poziția Comisiei, uh, titlurile vor fi anunțate la procesul verbal al acestei reuniuni. Limita de trei luni în care Parlamentul trebuie să-și transmită poziția începe mâine și uh, anume mâine 10 septembrie 2010. La întâlnirea sa din 11 noiembrie 2009,